in a good mood. Um, well, that I wouldn't say. Buenos días, bonjour. Muy buenos días. Good morning, everybody. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Sper că această vacanță pe care ați avut-o de Paște V-a permis uh, tuturor să vă odihniți. Prin urmare, începem acum lucrările noastre, uh, fiind uh, bine dispuși și, ca de obicei, avem o ordine de zi foarte încărcată. Și de aceea vă mulțumesc anticipat pentru cooperarea dumneavoastră, de care avem nevoie pentru a putea gestiona cât mai eficient și cât mai rapid toate aceste puncte. Primul lucru cu care începem este adoptarea proceselor verbale la punctul 8, raportul doamnei Gal privind aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului. Deci acest raport va fi amânat deoarece doamna raportor nu se află astăzi la această reuniune. Același lucru este valabil și pentru punctul 19. Directiva privind uh, protecția internațională, raportul domnului Moraes. Dacă nu aveți uh, nicio obiecție, dragi uh, colegi, uh, aprobăm ordinea de zi. Nu am comunicări ale președintelui. Deci trebuie acum să aprobăm procesele verbale din reuniunile anterioare. Tocmai am fost informat că dacă nu aveți comentarii, la punctul numărul 3, înainte de sfârșitul acestei ședințe, acesta va fi aprobat. Deci aprobarea proceselor verbale. Deci dacă nu interveniți până la sfârșitul ședinței, se aprobă automat. Trecem prin urmare la punctul 4 de pe ordinea de zi, crearea unei rețele de ofițeri de legătură în domeniul imigrației. ofițer de legătură. Este vorba de prezentarea unei... Uh, obiectivul nostru este să avem o propunere modificată. Domnul Diaz de Mera este domnul raportor. De asemenea, se află printre noi domnul Bradley, reprezentantul serviciilor juridice De manera că, quizá antes de escuchar al ponente... De că înainte de a-l asculta pe domnul raportor, pe domnul Diaz de Mera, ar fi mai bine să ascultăm avizul serviciului juridic. Domnule Bradley, dacă doriți, vă rog să luați cuvântul. Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte întrebarea pusă în scrisoarea din 5 martie nu este deloc una simplă și trebuie să spun că materialele pe care le avem nu ne oferă prea multe linii directoare în problema în discuție. Vă referați la utilizarea terminologiei imigrație ilegală în tratat, asta în comparație cu alte expresii mai puțin, cu încărcătură mai redusă, imigrație ilegală sau clandestină mai ales. E vorba de doi factori aici. Terminologia din tratat a fost modificată prin tratatul de la Lisabona, cel puțin în anumite versiuni lingvistice, pe când terminologia veche este încă folosită în uh, regulamente și în propunerea Comisiei. Chiar și după aceste modificări, terminologia nu a fost armonizată între diferitele versiuni lingvistice. Deci să discutăm întâi versiunea engleză. Termenul de imigrație ilegală este, apare în două locuri în articolul 79, care practic ne oferă și baza legală pentru propunerea de regulament uh, a domnului raportor. Articolul 79, aliniatul 1, în termen general, această expresie descrie scopurile politicii de imigrare din Uniunea Europeană, mai ales în materie de prevenire și combatere a imigrației ilegale și a traficului de persoane. Asta e expresie de acolo. Același lucru găsim și la aliniatul 2, unde se vorbește de măsurile specifice pe care legislativul le poate adopta în acest sens. La litera C este vorba de imigrație ilegală și uh, rezidență neautorizată. Articolul 79, aliniatul 1, conține practic o formulă generică referitoare la toate formele de imigrație care, dintr-un motiv sau altul, nu sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Este vorba de trei situații diferite în care anumite persoane se află în afara legii pe teritoriul Uniunii Europene. Este vorba de cetățenii unei țări terțe, cei care intră în mod ilegal cu documente de călătorie false, alții care intră în mod legal dar care stau peste perioada permisă și a treia categorie, cei cărora li se refuză azilul solicitat. Termenul ilegal apare în toate limbile în care a fost tradus acest document. Imigrațion ilegal în spaniolă, la fel și în franceză, la fel ilegal și în germană și așa mai departe. Însă, în cazul expresiei din aliniatul 2, litera C, situația se schimbă. Noi ne-am uitat la diferite versiuni și acolo apar două forme diferite, uh, ambele referitoare la această prezență ilegală. În engleză este imigrație ilegală și reședință neautorizată, dar nu, celelalte versiuni nu folosesc cu toatele epitetul ilegal. Uneori apare clandestin, și imigrație clandestină și reședință neconformă. Deci terminologia diferă. În opinia noastră, domnule președinte, dacă legislativul adoptă măsuri specifice cu privire la regimul cetățenilor din țările terțe în materie de reședință, trebuie să folosească altă terminologie decât cea folosită la articolul 79, articolul 2, litera C, dacă asta este fezabil din punct de vedere lingvistic. Conceptele trebuie definite clar în textul legislativ. Deci s-ar putea evita folosirea termenului de imigrație ilegală cu referire la o formă sau alta de prezență aici a cetățenilor din țări terțe. Pe de altă parte, când uh, textul de lege se referă la acest fenomen în general, în termeni generali, ca și la aliniatul întâi, atunci cred că am putea păstra acest termen – Principiul este cel al certitudinii legale, un principiu foarte important și asta mai ales dacă ne gândim că există diferențe între diferitele versiuni lingvistice și aceste inconsistențe lingvistice pe care nu vrem să le avem. Deci, încă o dată, în sens generic, cum apare la aliniatul întâi, în toate versiunile se folosește același termen. În materie de, în ceea ce privește propunerea de modificare a regulamentului, a regulamentului 377 pe 2007 se propunea introducerea unui nou termen în noua versiune a articolului 6. Încă o dată este vorba de imigrație ilegală, același termen ca și în regulamentul propriu-zis. Dar se face acolo diferența între imigrație ilegală și administrarea, gestionarea imigrației legale dacă folosim acolo termenul de imigrație ilegală, s-ar crea confuzie. Pentru că nu se va ști dacă e vorba, de exemplu, și de reședința neautorizată. O distinție care se face în articolul 79, alinatul 2, litera C. Ca să rezum, regulamentul 377, în acest regulament, termenul este general, se referă la toate aceste forme. Prin urmare, în opinia noastră, termenul general îl putem folosi în acest sens general și apoi să rafinăm expresiile, să folosim termeni cum ar fi clandestin, neconform, pentru, pentru situații aparte discutate în legislație mai departe. Sper că v-am ajutat într-o oarecare măsură, domnule președinte, dar desigur sunt aici să răspund oricăror întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Bradley. Îl vom asculta acum pe domnul raportor, domnul Diaz de Mera, după care va mai interveni reprezentantul Consiliului și în continuare cel al Comisiei Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țin să-i mulțumesc de asemenea domnului Bradley și serviciului juridic al Parlamentului pentru faptul că au dat curs cererii noastre. Le mulțumesc pentru faptul că au încercat să ne ofere această interpretare juridică și reglementară privind întrebarea pe care am pus-o noi. Dacă putem sau nu să folosim termenul ilegal sau clandestin privind imigrația. Adevărul este că această problemă depășește planul strict juridic. E vorba de asemenea despre o anumită opinie, iar opinia generalizată în momentul de față este că noua prezența Parlamentului European, vocea pe care a dobândit-o Parlamentul European după tratatul de la Lisabona, este mult mai puternică. Și de aceea glasul Parlamentului trebuie să fie auzit și ascultat. Și ca să vă ilustrez cât de puternic este glasul Parlamentului acum, trebuie să vă spun că la Consiliu a, se ajunge la o înțelegere privind acest, această propunere în doar jumătate de oră. Deci în doar jumătate de oră au ajuns la o înțelegere deoarece nu era o chestiune atât de complicată. La Parlamentul European, în schimb, suntem la a patra sesiune de lucru. Am avut trei reuniuni de lucru și o reuniune între raportori și raportorii din umbră. Asta arată că nu e o chestiune minoră aceasta a imigrației ilegale, nici din punct de vedere juridic, nici din punct de vedere semantic și nici din punctul de vedere al Comisiei. Deoarece Comisia Europeană nu dorește să folosească termenul ilegal atunci când se referă la persoane care, după părerea noastră, se află într-o situație clandestină sau nereglementată, neconformă. Domnul Bradley ne spune că articolul 79.1 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene este folosit pentru a acoperi toate formele de imigrație, care dintr-un motiv sau altul nu sunt conforme cu situația legală care este în vigoare. Aceasta este interpretarea care are întâietate, deci, pentru serviciile juridice. 79.1. Domnul Bradley a vorbit de asemenea și de 79.2 din tratat, unde imigrația ilegală se referă la urmările intrării ilegale pe teritoriul Uniunii Europene între ghilimele, ca fiind diferită de, autoriz- de șederea neautorizată. Poate că vă pare că e doar un joc de cuvinte, însă e destul de complicat. Iar noi, la Parlamentul European, trebuie să ne ajustăm față de articolul 79.1 și doar în anumite uh, situații deosebite putem permite și uh, anumite accepții în virtutea uh, punctului 2 de la același articol. Care este situația acum? Va trebui să discut din nou cu raportorii din umbră pentru a ține cont, așa cum facem aproape întotdeauna, de serviciile juridice ale Parlamentului European și pentru a putea găsi o formulare adecvată și probabil că această formulare potrivită ne va permite, ne va face să utilizăm cei doi termeni. Imigrație ilegală sau neconformă sau ilegală uh, și clandestină. Deci, în funcție de prevederile de la 79.1 și 2, în diferitele versiuni lingvistice, deci avem un anumit conținut juridic. Vă voi da un exemplu de actualitate. Legea de imigrație cea mai recentă, ca să nu spun cea mai modernă, pe care o au cele 27 de state membre este cea din Spania. Datează din luna noiembrie. Și după cum știu unii raportori din umbră, eu am analizat foarte bine această lege pentru a vedea ce expresie se utilizează, imigrație ilegală sau nereglementată, neconformă. Și răspunsul a fost uh, uimitor. La fel de surprinzătoare ca și punctele 1 și 2 de la articolul 79. Ei bine, ambele expresii sunt utilizate. Se vorbește de imigrație ilegală și de imigrație neconformă și termenul uh, ilegal este folosit uh, puțin mai mult decât celălalt. Deci, după cum vedeți, e o chestiune nesoluționată pe care va trebui să o rezolvăm noi, dând dovadă de foarte multă imaginație. Însă să arătăm clar că noi vrem mai degrabă să folosim expresia irregular immigration, imigrație neconformă. În ceea ce privește amendamentele, am 27 de amendamente, am discutat cu raportorii din umbră și le-am dat de asemenea și un uh, tabel în care le arătam clar acestora ce amendamente putem să accept și ce nu. E clar că această dezbatere va continua. Și de asemenea eu sunt uh, dispus să ajungem la noi înțelegeri Deocamdată aceasta este propunerea pe care o fac, pe care o fac și comisiei. Deci am putea să avem un vot pe 27-28 aprilie. Atât am avut de spus deocamdată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Mai multe persoane au cerut să ia cuvântul, însă cred că ar trebui să ascultăm și punctul de vedere al Consiliului și al Comisiei Europene. Din partea Comisiei Europene, domnul Dobo. Doriți să luați cuvântul, nu? Nu sunteți în sală? Ba da. Vă rog, doamnă. Um. Bună dimineața, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc cel de Alibe pentru, pentru la serviciul legală pentru clarificările aduse și noi considerăm că ar fi mai bine să folosim doar termenul generic imigrație ilegală, în sens generic, tocmai pentru a evita confuziile. Am dorit, prin urmare, să rămânem la această expresie generică, imigrație ilegală. Vă mulțumesc! Domnule Burgos, din partea Consiliului. Mulțumesc! La Consiliu am examinat propunerea Comisiei și adevărul e că am considerat această propunere ca fiind foarte pozitivă. Am adus câteva modificări, însă acestea nu au fost uh, substanțiale. Din punctul nostru de vedere, această propunere îmbunătățește cooperarea practică dintre ofițerii de legătură în uh, materie de imigrație și acesta este un obiectiv uh, pe care ne-l dorim cu toții. Deci ne-am oferit sprijinul propunerii comisiei și am dori acum să începem lucrările împreună cu Parlamentul pentru a vedea care sunt propunerile Parlamentului de modificare. În ceea ce privește raportul de la Parlament, bineînțeles, îl vom analiza la Consiliu, însă la prima vedere acest raport pare foarte bine întemeiat și de aceea vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru concizie, spune domnul președinte doamna Keller. Vă mulțumesc și eu sunt foarte bucuroasă să aud avizul serviciului juridic, însă aici e vorba de un aviz în materie de ce este legal sau nu. Noi suntem o comisie politică, ar trebui să luăm și o decizie politică, să vedem ce înseamnă ilegal din punct de vedere politic. Cred că asta e întrebarea la care trebuie să răspundem cu adevărat, nu neapărat la sensul juridic al termenului ilegal. Trebuie să facem o distinție probabil între cei care intră în mod ilegal pe teritoriul Uniunii și cei care au intrat în mod legal, dar care și-au depășit autorizația de ședere. În plus de asta, ilegal înseamnă, în sens politic sau nu, o încălcare a legii, o infracțiune și nu știu cum putem descrie o persoană ca fiind ilegală. De asemenea, acest lucru nu este criminalizat în toate statele membre. Deci, a, imigrația ilegală nu, este, o, nu presupune neapărat o încălcare a legii, un statut de infractor în statele membre și, prin urmare, termenul ilegal probabil nu se aplică în acest sens și cred că va trebui să luăm în acest sens o decizie politică o decizie pe care să o bazăm pe opinia noastră politică. Prin urmare, grupul meu ar, pre- ar uh, prefera termenul de neconform mai curând decât de ilegal. Vă mulțumesc. Mici probleme tehnice. Ce s-a spus aici este că ilegalitatea poate să ia diferite forme intrare ilegală, depășirea termenului de reședință sau refuzarea azilului și rămânerea în țară respectivă. Însă în toate cazurile e vorba de o persoană care este prezentă pe teritoriul Uniunii Europene împotriva legislației existente, prin încălcarea legislației. Să ne gândim la furt, este când iei ceva fără permisiune uh, sau am împrumutat ceva și am refuzat să-l dau înapoi sau iau ceva și îl mai solicit odată, mi se refuză permisiunea de a ține produsul respectiv, însă eu refuz să-l cedez. În toate aceste trei cazuri diferite este vorba de furt. N-aș sugera că imigrația ilegală e în aceeași categorie neapărat, dar analogia, în viziunea mea, rămâne valabilă. Deci ar trebui să dăm dovadă de moderație în materie de limbă. La asta se referea și George Orwell când vorbea de controlul gândirii limba controlează gândirea în oarecum. Cred că cei care vor să gândească liber în această comisie își pot alege propriul termen în propria limbă, așa cum doresc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep cu o solicitare. Aș vrea să primesc o copie a, acest, acestui aviz al serviciilor juridice uh, dacă e posibil, m-ar ajuta foarte mult. Aș vrea să am această argumentație în scris. Pe baza a ceea ce am auzit de la serviciul juridic, cred că dezbaterea are o temă dublă. Una e le- în materie de lege și legislație, cealaltă este politică. Din punct de vedere legal, după cum spunea domnul Bradley, nu există dubii, trebuie să folosim termenul ilegal. Din punct de vedere politic, pe de altă parte, Desigur, ne-am întrebat adesea dacă este într-adevăr corect să folosim termenul ilegal și să nu folosim un termen cu un impact mai redus, neconform. Dezbaterea, încă o dată, este una politică aici. Și aș sugera raportorului să facă o distinție clară între dezbaterea politică și cea juridică pe plan politic am putea decide că nu este bine să folosim termenul ilegal. Cei de la serviciile juridice ne spun că tratatul de la Lisabona și tratatul nostru sunt practic incorrecte din punct de vedere politic, însă sunt documente juridice pe care nu le putem modifica. Termenul este cel care este, din punct de vedere juridic este cel potrivit, atunci cred că ar trebui să îl păstrăm. Chiar dacă noi considerăm că pe plan politic ar fi o anumită controversă din acest punct de vedere, nu este în puterea noastră să schimbăm prevederile din tratat. Și când este vorba de a legifera, dacă modificăm termenul ilegal, care apare în tratat, tocmai pentru a-i da conotația politică pe care o dorim, atunci nu vom face decât să creăm confuzie, după cum ne-au spus cei de la serviciul juridic foarte, foarte limpede. Dacă ne gândim la acestea, l-aș ruga pe raportor să păstreze termenul consacrat juridic, termenul de imigrație ilegală, pentru că nu este în puterea noastră să modificăm prevederile din tratat. Și ar trebui să rămânem acolo. În plus de alta, și cei eh, reprezentații comisiei par să favorizeze păstrarea acestui termen, chiar și în sens doar general. Și același lucru l-am auzit de la Consiliu. Prin urmare, nu văd niciun motiv să modificăm acest termen. Vă mulțumesc. Da, trebuie să spui și tu numele lor, că ei n-au Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc domnului Demena pentru uh, dezbaterea pe care a început să aibă cu uh, raportul din umblă, din care fac parte și eu. prin aceste propuneri diferite, practic, uh, Parlamentul reușește să ajungă la o poziție puternică pe care poate să o apere. În lumina explicațiilor primite la serviciul juridic și uh, de la comisie și din partea celorlalți uh, colegi, putem vedea faptul că dezbaterea legată de această problemă terminologică nu va fi inutilă. Și vă mulțumim că ne-a sugerat să avem această discuție definiția juridică, uh, până la urmă, va duce la o certitudine uh, politică pe care ne-o dorim. Prin urmare, cred că această discuție trebuie să continue. Cred, uh, din perspectiva mea, că aceste definiții nu sunt neutre și, ca notă personală, cum spunea și doamna Keller, um, aș dori să folosim mai degrabă termenul neconform, dar oricum aceasta este părerea mea personală în această dezbatere. N-am vorbit despre diferite, diferitele amendamente, nu știu când am putea să o facem, dacă considerați că este necesar. Însă fac parte dintre cei care au înaintat amendamente care mergeau dincolo de propunerea modificată, uh, pentru că sugeram și alte funcții care ar putea să uh, cadă în sarcina acestor uh, ofițeri. Nu știu dacă ar trebui abandonate aceste amendamente și apoi respectată uh, baza juridică, temeiul juridic care ne-a fost propus. Și încă un ultim lucru. Această propunere este singura în legătură cu care ne putem exprima, însă din moment ce vorbim despre o valorizare a rolului Parlamentului în viitor, aș dori să întreb dacă am putea merge și dincolo de acest temei juridic. Cred așadar că dacă am proceda astfel, am consultat competențele Parlamentului. Mulțumesc. Domnul Ambriniris. Um, Domnule președinte, mi se pare că intrăm pe un teren destul de periculos în această discuție. Sunt de acord că se face trimitere la imigrația ilegală și știu că există aceste uh, raportări de natură generală, însă n-ar trebui să vorbim despre persoane aflate în ilegalitate. Prin urmare, ar trebui să găsim o soluție care să mulțumească uh, pe toată lumea. Nu putem vorbi despre persoane aflate în egalitate când vorbim despre imigranți, de, despre persoane ilegale. De câțiva ani această comisie a fost de acord să se folosească, să se evite uh, termenul ilegal uh, când acesta se raportează la oameni, uh, Mă gândesc că probabil și acest raport poate păstra tendința inițială și anume să continuăm tendința politică de a folosi termenul de neconform. Poate am putea vorbi despre uh, imigrație neconformă în acest sens. Dacă folosim doar termenul ilegal, raportându-ne și la oameni, atunci am putea lansa o dezbatere uriașă, fără niciun fel de temei semantic. Cred că fondul problemelor este mult mai important decât uh, uh această chestiune. Mulțumesc. Mulțumim. Cred că putem să-i dăm din nou cuvântul domnului Diaz de Mera, raportorul, după ce i-am ascultat și pe ceilalți colegi. Vă propun ca pe viitor, ca în continuare să procedăm astfel. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc din nou Consiliului și Comisiei Europene de asemenea și mulțumesc doamnei Keller, domnului Bronz, domnului Busutil, doamnei Guillaume, lui Silvii și domnului Lambrinidis pentru intervențiile lor care de fiecare dată ne îmbogățesc dezbaterile. Domnule președinte, în primul rând, aș vrea să repet un lucru și anume că sunt dispus să discut cu ceilalți, să negociem în continuare și în al doilea rând, această voință de negociere trebuie să fie încadrată într-un anumit calendar. Deci eu vă propun ca dată 27 și 28 aprilie, dată când vom putea avea un vot prin care să vedem cât uh, de mult am ajuns prin uh, acordurile noastre pe baza acestui uh, raport. De asemenea, va trebui să facem câte ceva și în sânul grupurilor politice, în ceea ce privește această um, chestiune semantică și politică. Bineînțeles, fiecare are o poziție personală, respectabilă, însă să nu uităm că, după părerea mea, aceste poziții personale trebuie să fie subordonate poziției grupului politic din care facem parte cu toții. Deci va avea loc o dezbatere politică și în grupul meu politic pentru a vedea ce expresie juridică va fi uh, considerată ca uh, fiind de rigoare imigrație ilegală sau imigrație neconformă. După părerea mea, este un pas necesar pe care trebuie să-l facem toții. Deoarece adevărul este că această chestiune are o dimensiune politică clară și de aceea merită dezbătută în grupurile noastre politice. În ceea ce privește fondul acestei probleme, aș vrea să spun un singur lucru. Îi mulțumesc doamnei Guillaume pentru amendamentele ei, care sunt foarte bine întemeiate, au o mare importanță. Am respins însă o parte din aceste amendamente din motivul pe care și doamna Ghiom l-a spus. Deci nu avem cum să modificăm Uh, ceva ce ar putea să fie modificat oricum de această propunere. Însă e drept că intrăm într-o dimensiune nouă la Parlamentul European. Anumite amendamente pe care le-a înaintat doamna Guillaume se îndreaptă în această direcție. Ca să închei, domnule președinte, aș vrea să îi cer comisiei să se pronunțe în general asupra celorlalte amendamente, deoarece e important să știm care este părerea Comisiei Europene, care cunoaște amendamentele pe care le-a înaintat uh, Comisia noastră. Deci aș vrea ca cei din partea Comisiei Europene să ne spună ce amendamente nu au nimic de a face, de exemplu, cu dezbaterea pe care am avut-o în legătură cu folosirea termenului de ilegal sau clandestin sau neconform. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Cred că ar trebui să spunem uh, un lucru și anume că raportul domnului Bradley a fost uh, distribuit membrilor acestei comisii. Deci, Simon Busutil, cred că l-ai și tu. Nu? Prin urmare, putem examina cu toții acești uh, termeni propuși de comisie privind imigrația. Cred că sunteți de acord cu toții cu propunerea domnului Diaz de Mera și anume să avem uh, un vot uh, informativ pe 27 și 28 aprilie. Domnul Diaz de Mera ne-a sugerat de asemenea să avem o dezbatere politică la fiecare grup politic. Deci acesta fiind spus, să trecem acum la punctul 5, care se referă la acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia privind aplicarea unor dispoziții din deciziile Consiliului. Este vorba de combaterea terorismului și a criminalității transfrontaliere. Țin să-l uh, salut pe domnul Jonathan Fall din partea Comisiei Europene. Vă rog să luați loc. Bine ați venit, domnule Fall. Îmi dau jos acolo, a venit primăvară, într-adevăr spune domnul președinte. Vă spuneam că este vorba de decizia Consiliului, așa numită decizie de la Prum. Este o unaltă importantă pe care o are Uniunea Europeană de schimbare de informații și credem că Uh, s-ar impune o prezentare a situației actuale privind uh, punerea în practică a acestei decizii. Îi dau cuvântul în primul rând domnului raportor. Nu, după părerea mea ar trebui să ascultăm întâi părerea Comisiei Europene, după care îl vom asculta pe domnul Busutil, domnul raportor. Deci, în primul rând, din partea Comisiei Europene, domnul Fol, aveți cuvântul. Thank you very much indeed and good morning. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Acest acord este important și reflectă natura relațiilor uh, între, dintre noi, uh, Norvegia și Islanda. Noi, uh, în comisie, sperăm că Parlamentul își va da acordul în ceea ce privește acest acord. Foarte pe scurt, vreau să spun că există o asociere strânsă între noi și aceste două state și ea se bazează pe acordul spațiul economic european, care este un instrument cheie juridic între noi. Asta înseamnă evident că Islanda și Norvegia au implementat uh, directiva 94 uh, pe 2006 pentru protecția datelor. Uh, aceste state sunt membre a spațiului Schengen prin urmare, se supun uh, regulilor Schengen, inclusiv uh, uh, regulilor legate de viitorul sistem de informații Visa, Frontex, cooperare polițienească, SIS, control la frontierele externe și așa mai departe. Ca și consecință a asocierii acestor state la acordul Schengen, uh, acestea au implementat uh, norme internaționale, dispozițiile deciziei uh, cadru suedeze și instrumentul de protecție a datelor care se aplică astăzi în ceea ce se numește al treilea pilon. Există un acord de asociere cu Europol, Eurojust și uh, alte organisme de acest gen, CEPOL, de exemplu, Norvegia uh, are și un uh, procuror general implicat în relațiile cu Eurojust. Uh, Uh, ei uh, susțin și sistemul uh, Dublin, sunt membri ai Consiliului Europei, aplică legislația legată de drepturile omului, protecția datelor legii din 1981, recomandarea 8715 a Consiliului de Miniștri în legătură cu protecția datelor în domeniul poliției NESC. Prin urmare, nu îndeplinesc toate condițiile pentru schimbul de date conform deciziei de la prim. Ambele state uh, doresc să acceadă la sistemul PRIM cât se poate de repede, pentru că um, dacă nu se întâmplă astfel, nu vor putea lupta eficient uh, împotriva uh, infracționalității transfrontaliere în spațiul Schengen. Deci, din aceste motive, considerăm că aceste state se califică pentru a face parte din sistemul PRIM și sperăm că vor reuși să se integreze în acest sistem. Și acum câte ceva în legătură cu solicitarea domnului președinte de a explica ce se întâmplă acum în cadrul sistemului PRIM și cum funcționează acesta. Acest uh, sistem reglementează uh, schimbul de date personale la nivel transfrontalier. Există uh, posibilitatea de a căuta în baze de date informații legate de înregistrarea autovehiculor, ADN și amprente se implementează uh, prevederile legate de uh, lupta împotriva terorismului, uh, și până în 2011 um, trebuie implementate dispozițiile legate de um, împărtășirea automată a datelor. Statele membre trebuie să mai facă următorii pași, trebuie să anunțe punctele naționale de contact uh, Consiliului, trebuie să specifice analizele um, ADN și dosarele acestora către Consiliu, să specifice capacitatea de căutare în ceea ce privește amprentele digitale și trebuie să îndeplinească toate cerințele de protecție a datelor uh, pe baza unui uh, uh, chestionar înainte ca orice date să poată să fie schimbate. Și trebuie să se decide în unanimitate dacă aceste condiții sunt îndeplinite de către un stat sau altul. Există solicitări legate de un schimb automat de date uh, vis-a-vis de anumite prevederi pe care eu nu le cunosc, deci nu mă întrebați ce presupun acestea. Statele membre deja au făcut progrese în aceste domenii și uh, și-au uh, definitivat pregătirile uh, IT, au făcut teste pilot, uh, și-au pregătit experții, au uh, pregătit și uh, uh vizitele experților pentru evaluarea sistemelor și așa mai departe. Există și uh, uh sfaturi care pot fi date statelor membre în ceea ce privește ADN-ul, uh, amprentele digitale și înregistrarea autovehiculelor. În toate aceste trei domenii există uh, cooperare și există și un uh, chestionar pe care trebuie să-l completeze statele membre înaintea unor vizite de evaluare din partea experților și doar după ce se îndeplinesc uh, aceste uh, cerințe, statul primește un răspuns uh, pozitiv. În ceea ce privește sistemele de uh, schimb de date, uh, ei bine, încercește ADN-ul uh, Austria, Finlanda, Luxemburgul, uh, România, Slovenia și Bulgaria au uh, rezolvat deja problemele. În ceea ce privește um, amprentele, sunt mai puține state, patru, și în ceea ce privește uh, schimbul de date, în ceea ce privește autovehiculele, 7 din 27 de state membre au reușit deja să finalizeze procesul. Vor urma evaluări uh, în cea de-a doua jumătate a lui 2010 uh, pentru Belgia în această uh, vară în cea de-a doua jumătate a anului pentru Bulgaria, de exemplu, iar pentru înregistrarea autovehiculelor vor urma inspecții în Finlanda, pentru că deja s-a desfășurat acolo un proces de evaluare încurnat de succes, iar pentru Slovenia, România, și Lituania vor urma asemenea controle în cea de-a, jumătate, cea de doua jumătate a acestui an. Cam a, aceasta este situația actuală, sistemul începe să funcționeze bine și noi credem că ar trebui să fie extins și uh, în ceea ce privește prietenii noștri uh, Islanda și Norvegia. Este în interesul nostru să existe legături puternice în cadrul sistemului Schengen și sperăm așadar că aceste acorduri vor fi aprobate și vor intra în vigoare cât se poate de repede. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Uh, domnul Busutil, raportorul, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim Comisiei pentru această prezentare detaliată. Prin mare, eu nu mai trebuie să adaug nimic în ceea ce privește problema de fond legată de acest dosar. Aș dori doar să fac patru comentarii foarte succinte. Primul comentariu se leagă de faptul că trebuie să ne punem următoarea întrebare. Dorim să extindem decizia de la prânz pentru a include și participarea Norvegiei și Islandei? Aceasta este întrebarea care uh, ni se adresează prin acest raport raport. Răspunsul pe care eu l-aș propune colegilor ar fi uh, da. Da, ar trebui să spunem da uh, participării Islandei și Norvegiei uh, la uh, Apoi, uh, oare drepturile și obligațiile din uh, punct de vedere al fondului, al schimbului de date, sunt diferite față de ceea ce ni se aplică deja? Uh, după cum văd eu lucrurile, însă doresc o confirmare din partea Comisiei aici, vorbim despre aceleași drepturi și obligații uh, care deja ni se aplică. Prin urmare, la nivel de fond, nu apar diferențe, dacă bine înțeleg eu uh, lucrurile, în ceea ce privește uh, Islanda și Norvegia. Apoi, din este în interesul nostru strategic să spunem da participării Norvegiei și Islandei la decizia de la Prüm, eu aș spune colegilor că da, este în interesul nostru să facem uh, astfel, pentru că având relații cu aceste state în lupta împotriva terorismului, uh, Uh, vom putea ajuta aceste uh, două state partenere, dar vom spori și siguranța pentru cetățenii noștri în același timp. Și în cele din urmă, încă un punct unde doresc confirmarea Comisiei, dacă se poate, Norvegia și Islanda sunt oare pregătite din punct de vedere tehnic, uh, respect aceste cerințe tehnice pentru a adera la decizia de la Prüm. Domnul Fol s-a referit la niște detalii în acest sens, dar aș dori să obții și confirmarea dânsului că, într-adevăr, aceste două state uh, pot să se alăture acestei decizii din punct de vedere tehnic. Acestea erau cele patru comentarii pe care doream să le fac, domnule președinte, și aș fi foarte uh, bucuros să, să răspund și colegilor dacă vor fi comentarii sau întrebări. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, alte comentarii, alți colegi care doresc să intervină? Vă rog, reprezentantul Consiliului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din partea președinției spaniole, v-aș prezenta următorul punct de vedere. În primul rând, mulțumim domnului Fol pentru prezentarea extrem de detaliată și precisă și am avea câteva lucruri de adăugat, dar aș dori să confirm spusele domnului Busutil, care a subliniat importanța acestui acord. Consiliul este absolut unanim în acest sens. Acest acord este de importanță covârșitoare. Acest acord va veni să completeze acordul Schengen și peisajul Schengen. De asemenea, contribuie la sporirea cooperării în materie judiciară și polițienească, deja sprijinită de rația de schimb de date consacrată în această decizie. Dacă semnăm acest acord și asigurăm acest flux de date, vom obține într-adevăr un lucru extrem, extrem de util. Domnul Busutil se întreba în termeni tehnici care ar fi nivelul pregătirilor în Islanda și Norvegia. Aici ar fi două lucruri care trebuie spuse. În primul rând, progresul tehnic, în lipsa confirmării politice și în lipsa confirmării juridice, asta pentru că acordul încă nu a fost semnat în mod oficial, aceste progrese sau demersuri cu caracter tehnic sunt oarecum riscante până nu există un acord știm că elementele tehnice care sunt parte din acest sistem de schimb au fost perfectate atât în Islanda cât și în Norvegia. Însă, ca și în cazul altor state membre, acestea vor fi evaluate, se vor face valori tehnice pentru a le da posibilitatea să opereze modificările necesare sau să le pună la punct în, încă dinainte de intrarea în vigoare a acordului. Dorește altcineva să vorbească? Există alte comentarii? Domnule Busutil? Nimic altceva de adăugat? Dau cuvântul domnului Fon. Ca să vă răspund la ambele întrebări, da. Răspunsul este da. Sunt de acord cu ce a spus uh, reprezentantul Consiliului. Avem un sistem de evaluare bine pus la punct însă după toate indicațiile, aceste două țări sunt gata să își asume obligațiile pe deplin. E vorba de aceleași obligații pe care le avem și noi și sistemul Schengen va fi consolidat foarte mult dacă aceste două țări devin parte la acordul PROM. Cred că asta ar fi atunci, deocamdată. Trecem la punctul 6. Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite cu privire la datele de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite, asta în cadrul programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. Obiectivul aici este să avem un schimb de opinii cu privire la acest nou acord. Coordonatorii LIBE au fost informați pe 24 martie către Comisie asupra conținutului noului mandat cu referire la acest acord dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Textul acordului nu este public, poate fi consultat de membrii liberi în sala specială pentru documente confidențiale de la Parlament. Noi l-am rugat pe reprezentantul Comisiei să ne prezinte îmbunătățirile avute în vedere de comisie după noua rundă de negocieri și pentru negocieri. Vom da cuvântul și reprezentantului Consiliului să vedem care sunt primele reacții. S-au exprimat anumite îngrijorări, însă în primul rând l-aș ruga pe raportorul nostru doamna Plashard să ne prezinte opinia noastră. Mulțumesc. Vă voi uh, da o privire de ansamblu. Aș vrea să vă spun că în aceste zile am încercat să fac tot posibilul pentru a pune ceva ordine. În ceea ce privește acest text, știm că avem uh, decizia din 24 martie. M-am gândit uh, foarte mult, însă trebuie să vă mărturisesc că sunt dezamăgită. Sunt dezamăgită deoarece Consiliul nu a încercat să găsească o alternativă. Acest proiect de mandat pare satisfăcător la prima vedere, însă mă tem ca la urma urmei toate acestea să nu rămână doar la suprafață. Acest proiect de mandat trebuie să intere curând în vigoare și se referă la o serie de elemente, însă nu avem um, prevederi pe termen lung. Există tot felul de probleme, cum ar fi, de exemplu, faptul că se recurge la tratatul pentru asistența juridică reciprocă, ceea ce nu este justificat, după părerea mea. sfera de aplicare este foarte mare și e foarte greu să ne asigurăm că aceste date nu vor fi folosite în anumite scopuri, ci doar pentru o analiză a posteriori. Deci noi nu vrem să creăm un precedent și de aceea trebuie să ne aplecăm cu atenție asupra acesteia. Aș vrea să aud reacția Comisiei Europene și a Consiliului. Deci, după părerea mea, e nevoie de niște alternative, fie acum, fie mai târziu. Comisia Europeană ar trebui să încerce așa ceva, deoarece această problemă are o legătură strânsă cu faptul că discutăm în continuare despre transferul de date în vrac. Deci această problemă nu a fost soluționată în cadrul noului mandat. Deci există anumite puncte de plecare, accesul la date, posibilitatea de a corecta. Deci am vrea să știu ce se va întâmpla acum. E clar că americanii și uh, europenii trebuie să aibă niște drepturi, însă aș vrea să știu ce drepturi vor fi conferite atât Statelor Unite ale Americii cât și Uniunii Europene. Deci toate acestea pentru mine nu sunt clare. Înțeleg că e vorba de un nou mandat, însă vreau niște răspunsuri foarte concrete din partea Comisiei Europene și a Consiliului asupra acestor probleme uh, politice. După părerea mea, e singura cale pe care o putem urma în momentul de față. Vă mulțumesc, doamnă Hennis Plașard. Îmi cer scuze, dar am fost confirmat în mod am fost informat în mod oficial că s-ar putea să fie ziua dumneavoastră de naștere astăzi, prin urmare vă urăm la mulți ani. Vom da acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Fon. Vă mulțumesc și urările noastre de bine și doamnei uh, Hennis Plashert din partea comisiei. După cum spuneați și dumneavoastră foarte bine, suntem la începutul unui proces de durată. Nu e vorba de un acord propriu zis. Avem o propunere a Comisiei pentru anumite repere de negociere pe care le-am sugerat Consiliului. Consiliul încă nu le-a discutat, așa că nu știm exact în ce cadru vom negocia, de asemenea nu știm care va fi rezultatul. În ultima instanță e vorba de doi parteneri din orice negociere și încă nu ne-am întâlnit cu prietenii noștri americani. Nu va fi ușor. Nu va fi ușor Va fi ușor pentru că problema este complexă, politică, economică și juridică. Noi am ascultat cu mare atenție mesajul trimis de dumneavoastră, mai ales prin vocea raportoarei și prin urmare am adoptat ce am considerat noi a fi un o serie ambițioasă de linii de negociere. Am stabilit ținte mai ambițioase decât cele formulate anterior și pe care dumneavoastră nu le-ați acceptat ca atare. Ne-am adus aminte cât de, ne am aminte cât de greu a fost de negociat acel acord cu americanii. Toată lumea a auzit uh, vocea democratică a acestui Parlament și, prin urmare, demarăm noul proces hotărât să negociem un acord care să asigure o mai bună protecție a datelor personale a cetățenilor europeni. De aceea, dreptul la viziune juridică pe bază nediscriminatorie va trebui asigurat, de asemenea, dreptul de acces la rectificarea ștergerii daterilor. De asemenea, va fi inclusă în acord transparența sporită în procesul nostru de examinare și supervizare va fi menționată acolo, rapoarte sistematice din partea Comisiei către Parlament vor fi prevăzute pe teme cum ar fi volumul mesajelor prelucrate, uh, schimbul de date și de informații FTP în scopuri de contraterorism, datele transmise vor necesita aprobarea unei autorități publice. Mandatul va spune clar că este vorba doar de anumite informații, nu de date la grămadă trimise către autoritățile unor țări terțe care se ocupă de contraterorism și de asemenea se va garanta, se vor, vor include garanții de protejare a datelor, limitarea strict la scopuri legate de antiterorism, în conformitate cu definițiile din legislația relevantă europeană, nu se vor face întreprinde căutări de date dacă nu există motive întemeiate și dacă nu se identifică precis persoana implicată în activități de terorism. De asemenea, dreptul Uniunii Europene de a denunța acest acord în caz de încălcare a acestor principii de protecție a datelor. Cred că vom putea merge înainte mai repede acum. Sperăm că pe 22-23 aprilie Consiliul va putea adopta mandatul pe care îl avem în vedere. Nu suntem siguri, dar sperăm că acest lucru se va întâmpla. Dacă da, negocierile vor începe la începutul lunii mai și vom încerca să negociem un acord, să încercăm încă o dată până la finele lunii iunie. În tot acest timp vom ține Parlamentul la curent cu absolut tot și cu promptitudine. Vom discuta cu raportorii, cu raportorii din umbră, cu coordonatorii libe și în orice alt mod pe care îl doriți dumneavoastră. Această deschidere, care sper eu este reciprocă între cele două instituții pe care le reprezentăm fiecare, este esențială pentru a pune capăt oricăror neînțelegeri care au apărut sau care s-ar putea să apară în viitor. Din discuțiile recente cu SWIFT am înțeles că ei au primit o citație, prima de la începutul anului, au transferat către trezoreria americană date de, către un server american, au, vor păstra datele Uh, pe care elvețienii le au pe servere europene. Asta este înțelegerea noastră asupra situației curente. Întrebarea noastră cu privire la acea problemă controversată, asistența legală reciprocă, acordul de asistență legală reciprocă, este oare acesta cea mai bună metodă sau singura metodă de organizare a acestui sistem sau am putea avea în vedere alte sisteme alternative în prezent, pe termen scurt cel puțin, nu vedem un sistem alternativ viabil pe care să-l avem la dispoziție, însă rămânem deschiși în acest sens, evident, statele membre sau statul membru în care se află datele respective și din care uh, vor trebui să fie transferate mai departe, bine, acele state sunt evident vizate mai direct de această întrebare, însă există și o problemă cu caracter mai general privind mediul juridic în care aceste schimburi au loc. Vom discuta acest aspect și fără îndoială va, acesta va ocupa un loc important în cadrul discuțiilor din Consiliu, nu, nu mă îndoiesc însă e greu să vedem, să găsim alt sistem decât cel pe care îl avem în prezent. Există, avem un fel de asistență uh, judică reciprocă, a fost negociată timp de ani de zile și a durat foarte mult până am uh, finalizat și ratificat un acord în acest sens cu Statele Unite. Nouă ni se pare, prin urmare, că aceasta ar fi cea mai bună metodă uh, de a merge mai departe, pentru că avem deja un temei juridic. Vom încerca totuși să găsim și alternative, pentru că am fost rugat să facem acest lucru și de către președinția Consiliului și înțeleg că și dumneavoastră doriți același lucru și vom face acest lucru dând dovadă de o maximă deschidere. Vrem să avem un sistem care funcționează cu adevărat și care va oferi protecția legală, juridică necesară, mai ales o va garanta. De asemenea, ne vom asigura că datele sunt trimise într-adevăr doar în scopuri de antiterorism, pentru că ăsta este sensul întregului acord. Noi demarăm aceste negocieri plin de speranță, este foarte mult de făcut acolo. Sperăm că cele trei instituții ale Uniunii, Consiliul Parlament, Comisie, vor colabora în acest sens. Va trebui să, împărt, să ne împărtășim reciproc informațiile pe care le deținem, să facem rapoarte unii către ceilalți și să arătăm că înțelegem foarte bine faptul că aceste garanții privind protecția datelor și prioritățile în acest sens sunt mai mari decât în trecut și decât în acordul precedent Vom face acest lucru și odată ce negocierile încep, vom face tot ceea ce putem în parametrii definiți pentru a vă informa cât mai pe deplin cu privire la progresele și la dificultățile pe care le întâmpinăm în cadrul acestor negocieri. Obiectivul pe care îl avem este să asigurăm un cadru legal sigur pentru acest sistem de schimburi și să ne asigurăm că, într-adevăr, datele personale sunt protejate așa cum trebuie și că sunt, dacă sunt folosite, sunt folosite pentru măsuri antiteroriste în interesul nostru și în interesul Statelor Unite ale Americii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Fall. Dacă dintre membri dorește cineva să ia cuvântul, domnul Kirchhoff? Chairman, um, I, I just wanted to... Domnule președinte, vreau să adaug ceva la comentariile domnului Fall. Eu nu sunt dezamăgit ca și doamna Plașert, ca doamna raportor, deoarece, după părerea mea, s-au făcut progrese semnificative. Progrese nu atât în ceea ce privește textul, ci mai degrabă în ceea ce privește relațiile interinstituționale. Acest exercițiu, cel puțin, ne-a confirmat poziția Parlamentului European și sper ca și pe viitor uh, ponderea Parlamentului să se facă simțită la negocieri. Textul a suferit anumite modificări pozitive, iar multe din îngrijorările pe care le-a prezentat Parlamentul au fost luate în calcul. Și așa cum a spus și domnul Fol, negocierile sunt la început. E doar punctul de pornire. Noi încercăm acum să stabilim textul pentru mandat, nu e vorba de textul final. De aceea cred că îngrijorările pe care le poate avea doamna raportor sau raportorii din umbră vor fi discutate și ulterior, ulterior pe măsură ce continuăm, deoarece Parlamentul European dorește să fie informat pe deplin. Singura problemă pe care aș vrea să o ridic e legată de calendar. Domnul Fol a vorbit despre faptul că Consiliul va adopta un mandat sau că speră să se întâmple așa ceva. Știu că există anumite îngrijorări. Domnule președinte și dumneavoastră v-ați referit la acestea. Trebuie să știm clar care va fi calendarul și e clar că va fi cât mai bine să avem un acord cât mai repede pentru siguranța cetățenilor noștri. Sper să avem o abordare oarecum diferită uh, și în ceea ce privește alte acorduri, nu doar SWIFT, cum ar fi acordul legat de uh, registrul cu numele pasagerilor. E important să ne dăm seama de un lucru. Există anumite asemănări în ceea ce privește utilizarea datelor, însă sunt niște dosare diferite care trebuie examinate pe deplin, separat, într-un calendar diferit. E clar că de multe ori aceste calendare se suprapun în relațiile noastre pe care le avem cu Statele Unite ale Americii. Sper să ajungem la o concluzie satisfăcătoare cât mai repede. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Domnul Olbrecht. Vă mulțumesc! În acest mandat de negociere există anumite puncte care nu corespund uh, cerințelor Parlamentului. E vorba, de exemplu, despre individualizarea transmisiilor de date, de transmiterea ulterioară, de decizia judecătorească. Deci doar un judecător poate hotărâ ce date pot fi transmise sau nu. Cum rămâne de asemenea cu protecția juridică din uh, partea americanilor? durata stocării datelor, o altă problemă. Perioada de 5 ani, după părerea mea, e excesivă și contravine principiului de protecție a datelor personale. Pe lângă aceste, acestea, ni se demonstrează în continuare, trebuie să se demonstreze în continuare Uh, faptul că aceste date sunt într-adevăr folositoare pentru a combate terorismul. Explicațiile date nu mă conving. Cu ce poate contribui programul de finanțare a terorismului, de a finanțării terorismului? Deci aș vrea să știu clar dacă aceste măsuri sunt proporționate. Să nu uităm că e vorba de viața personală a cetățenilor în care ne implicăm prin aceste măsuri. Deci nu e vorba doar de discuțiile pe care le avem aici la Parlamentul European, la argumentele la care ne tot referim. Noi, statele membre, trebuie să respectăm anumite prevederi din motive constituționale. Suntem cu toții cetățeni din state membre care au prevederi în Constituțiile lor legate de drepturile omului și legate de niște garanții esențiale. Și, din păcate, în acest mandat, toate aceste elemente nu sunt acoperite 100%. Deci eu cred că trebuie să ne facem temele așa cum trebuie și să respectăm toate aceste cerințe. De patru luni de zile, toate acestea sunt, de asemenea, elemente care țin de dreptul obligatoriu, deoarece avem Carta Drepturilor Fundamentale odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Deci vor exista niște consecințe materiale. Există de asemenea o decizie a Curții Constituționale Germane privind durata stocării datelor și ar trebui să analizăm această sentință judecătorească. Stocarea și folosirea acestor date trebuie să fie făcută în funcție de niște prevederi foarte clare. La Consiliul de Ministri în Germania, acest mandat a fost respins, deoarece nu era conform cu dreptul nostru constituțional. Deci există anumite limitări constituționale, iar Comisia Europeană trebuie să țină cont și de faptul că dreptul constituțional va evolua și va evolua relația pe care o avem cu soa. Există anumite bariere care, sunt, care nu au cum să fie negociate. Deci trebuie să analizăm foarte bine acest mandat pentru ca să fie cât mai clar. Vă mulțumesc, domnule Lambrinidis. Jonathan, după cum știi, în trecut am avut îngrijorări în legătură cu intransigența uh, americanilor la negocieri, în legătură cu tacticile lor. Uh, și în legătură cu rolul nostru, adică rolul Comisiei Europene și în legătură cu abilitatea Comisiei de a se menține pe poziție la negocierile cu americanii. Însă, ascultând comentariul tău inițial în legătură cu dificultatea acestor negocieri cu americanii, și după ce am participat la mai multe reuniuni oficiale, pot să spun că autoritățile americane dau dovadă de bunăvoință, ceea ce e surprinzător dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în trecut. Deci eu nu pot anticipa ce se va întâmpla la negociere, să dacă veți menține o poziție, vă veți menține pe o poziție clară, nu știu dacă americanii vor fi chiar atât de, de duri. În orice caz, Parlamentul European vă va sprijini pentru ca dumneavoastră să dați curs cerințelor noastre. Aș avea câteva întrebări. Janin s-a referit pe lar la acest lucru. Nu știu cum vă ocupați de această problemă a transferului de date în vrac în momentul de față. După cât îmi dau eu seama, cu americanii nu putem ajunge la o înțelegere decât dacă transferul e, de da- e în vrac. E drept că SWIFT nu poate izola datele în funcție de indivizi sau pur și simplu nu vor să o facă. Deci există, practic, uh, această neputință tehnică din partea lor sau lipsa de voință de a coopera. Dacă datele vor fi transferate în vrac și pe viitor, apar două întrebări. În primul rând, ce clauze de protecție aveți eh, pe care vreți să le propuneți americanilor la negocieri pentru a se asigura că aceste transferuri în vrac nu duc la data mining sau la alte eh, încălcări? SWIFT are acum niște clauze de protecție în acordul său. Deci aș vrea să știu dacă le veți menține, dacă le veți eh, consolida. Și în al doilea rând, referitor la ce spunea și Janin, de ce nu vă gândiți la o alternativă prin care SWIFT sau o autoritate europeană să poată fa- să facă căutările pe care le fac acum americanii pentru a pune capăt acestui transfer în vrac de date. În al doilea rând, e adevărat că SWIFT are în continuare un server american sau nu? Eu credeam că ei au un um, închis acest server american și că acum au server doar în Europa. Deci aș vrea să știu ce fel de date sunt păstrate pe acel server și ce date nu. O a treia întrebare se referă la țările terțe pe care le-ați menționat și ultima întrebare pe care o am. Acordul, așa cum l-ați descris dumneavoastră, prevede ca doar anumite elemente specifice să fie transferate către țări terțe. Însă, și asta e bine, însă după părerea mea nu cred că e bine uh, să nu avem uh, uh, obligativitatea unei informări din partea SUA atunci când se fac astfel de transferuri. Deci trebuie să avem niște cerințe foarte stricte atunci când le transferăm datele noi lor. Însă atunci când ei transmit aceste date altora în întreaga lume, practic îi lăsăm să acționeze liber. Practic, noi suntem mult mai stricți atunci când transferăm aceste date direct statelor terțe, însă când acestea trec prin Statele Unite ale Americii, cerințele nu mai sunt atât de clare, de puternice. Deci nu credeți că ar trebui să existe o autorizație prealabilă uh, atunci când are loc un astfel de transfer către țări terțe din partea SUA. Doamna Sipăl, Vă mulțumesc. Domnule președinte, eu am o problemă de natură tehnică. În primul rând, căștile mele nu funcționează și încerc să folosesc căștile colegii mele, ceea ce nu este deloc ușor. Mă voi referi acum la discuția de astră. SUA dorește să negocieze, ceea ce e bine, însă îi dau dreptate și domnului Fol. Aceste negocieri nu vor fi deloc ușoare. Și de aceea cred că ar fi bine să uh, avem niște poziții foarte concrete la aceste negocieri, niște poziții la care am chipzuit îndelungat. Doar așa avem șanse mai bune de a obține ceva. Deci nu avem cum să abordăm aceste negocieri fără să avem un plan clar stabilit dinainte. Sunt de acord de asemenea cu doamna raportor, cu doamna Plașar. Și eu am fost oarecum dezamăgită când am citit textul acestui mandat în ceea ce privește anumite puncte. Nu cred că putem spune că SWIFT nu are cum să individualizeze aceste date. Orice bancă poate să facă așa ceva. Deci nu avem cum să credem că SWIFT, o companie care are mari avantaje tehnice în acest domeniu, nu are cum să facă așa ceva. Deci e un, un element pe care l-a criticat Parlamentul European. Încă un lucru care ar trebui să fie clar. Dacă la sfârșitul negocierilor acordul nu va fi foarte diferit de cel pe care noi l-am respins în Parlamentul European, nu îl vom adopta. Nu avem cum să-l adoptăm. Ne-am face de râsul lumii. După ce am respins un prim acord, nu avem cum să aprobăm un al doilea acord care nu va fi uh, complet diferit. Iar în ceea ce privește transferul de date în vrac, ar trebui să vedem dacă nu avem într-adevăr cum să individualizăm aceste date înainte de a le transfera. În ceea ce privește acum anumite date concrete privind persoane sau organizații. Există acel acord de asistență juridică reciprocă. E clar că durează mai mult să transfer date conform acestui acord, însă totuși funcționează și americanii recunosc acest lucru. Nu trebuie, nu e vorba aici de filtrarea anumitor uh, indivizi. În ceea ce ne privește pe noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne spunem că dacă avem nevoie de date privind uh, trei sau patru persoane, nu, nu înțeleg de ce datele respective trebuie stocate pe o perioadă de 5 ani. Mă întreb de ce nu există o limitare a acestei perioade de stocare a, a datelor. Dacă ne dăm seama, de exemplu, că o persoană este bănuită de terorism, asta nu înseamnă totuși că ar trebui să transmitem datele respective oricărei țări terțe. Deci sunt niște întrebări, niște chestiuni pe care trebuie să ne le punem. E vorba de posibilitățile juridice existente, iar toate aceste elemente trebuie lămurite cât mai repede. Deci eu cred că ar fi mai bine să transferăm o cantitate cât mai, reduse, mai redusă de date la început pentru a reduce problemele. Doamna Inveld. Mulțumesc, domnule președinte. După principiul că toate lucrurile au fost uh, înțelese și stabilite de către toată lumea, eu voi uh, repeta anumite lucruri, voi transforma oarecum formularea și mă voi referi și la concluziile care vor avea un impact și asupra negocierilor PNR, deși e un dosar uh, diferit, cum spunea domnul Kirkhope. Doamna Simpel a pus punctul pe ei. E vorba de proporționalitate aici. Și ca să simplific lucrurile puțin. Americanii caută un ac, iar noi le trimitem uh, căruța de fân. Nu e nevoie de așa ceva. Deci, lipsește orice simț al proporției aici. Și nu e vorba doar de americani. Dacă e să mă uit la situația pe care o avem cu registrul de nume al pasagerilor, există din ce în ce mai multe țări, nu doar SUA, nu doar Canada sau Australia, ci și Corea, India, Arabia Saudită, țări care vor cere date legate de uh, pasageri. Și același lucru se va întâmpla și în legătură cu datele financiare, mai devreme sau mai târziu. Deci să fim atenți, aici creăm un precedent. Deci dacă filtrăm datele necesare aceasta a fost problema. S-a spus că nu exista posibilitatea tehnică de a filtra datele. Acum ni se spune că e o problemă legată de bani. SWIFT nu dorește să facă acest lucru, nu-i treaba lor. De asemenea, spun că e foarte costisitor să se facă această filtrare. După părerea mea, filtrarea trebuie să se facă pe teritoriul UE și e un principiu care trebuie să se aplice transferurilor de orice fel de date, date financiare, de telecomunicații, de mm, registre cu numele pasagerilor. Eu sunt niște chestiuni mm, nu neapărat uh, identice, însă sunt oarecum asemănătoare. E vorba de acel principiu pool. Deci le dăm americanilor practic posibilitatea de a accesa direct sistemele noastre. Mă întreb dacă și ei ne vor oferi aceeași posibilitate. Nu prea cred. Și au și dreptul să refuze să ne ofere acest acces, însă și noi ar trebui să facem același lucru. Acum, cât despre negocieri. E clar că vor fi grele, însă de ce tot repetăm acest lucru? De data asta, americanii sunt cei care ne cer nouă date și pe viitor și alții ne vor cere nouă altceva. Și de ce de fiecare dată noi spunem că va fi greu din start când alții vin la noi să ne ceară ceva? Deci interesul nostru este să ne apărăm în primul rând cetățenii și să ne menținem relații bune cu prietenii și aliații noștri. Da, asta e clar. Însă nu avem cum să... Nu cred că ar trebui să începem negocierile pornind de la ideea că vor fi dificile, vor fi grele și pentru noi, dar și pentru americani. Și să nu uităm, proporționalitatea ar trebui să fie un element mult mai uh, important de la negocieri. Vă mulțumesc, doamna Romero. Mulțumesc, domnule președinte. E o dezbatere foarte importantă, care doar a început în Uniunea Europeană. Dezbaterea privind protecția datelor uh, din păcate, a început să facă nu doar pe marginea terorismului, ci și pe marginea crimei organizate și a criminalității uh, transnaționale. E o dezbatere care nu se va opri aici. E drept că prin acest mandat nou intrăm uh, pe chestiunile de fond chestiuni de fond pe care va trebui să, ne, să le analizăm și pe viitor. Și nu e vorba doar de legătura pe care o avem cu PNR. Există foarte multe sisteme care duc practic la o ridicare a garanțiilor. De aceea, dezbaterea atât de importantă și de aceea noi trebuie să păstrăm acest echilibru între libertate și securitate. Iar țările care au suferit de pe urma terorismului au o percepție diferită de țările care nu au fost afectate de terorism. Deci mă refer aici la atentate majore de terorism. Astfel de atentate creează panică în rândul populației și atunci când există această panică în rândul populației, guvernele acționează în mod disproporționat și de foarte multe ori cu consimțământul cetățenilor. E o problemă pe care trebuie să o avem în uh, calcul. Deci noi nu putem crea nici mecanisme, nici programe atunci când nu există o necesitate prealabilă pentru a face acest lucru. Problema de la bază e acest uh, program de tracking. Un, pro- un astfel de program e întotdeauna un program disproporționat. În cazul SUA, toate acestea au fost provocate de atentatul din 11 septembrie. Însă un astfel de sistem nu are cum să dureze atâta timp. În momentul de față, acel sistem a dat greș, nu? Deci ce rost are acum ca Statele Unite ale Americii să devină un jandarm universal și să ancheteze toate uh, Uh, situațiile legate de terorism la nivel internațional. Există terorism pe teritoriul Uniunii Europene. Noi nu avem sistemele noastre de preîntâmpinare a acestui fenomen. Deci nu suntem noi capabili să avem niște sisteme proporționate pe măsură amenințării existente? E o dezbatere foarte importantă pe care trebuie să o avem. Când ne gândim, de exemplu, că această firmă SWIFT va uh, organiza datele. Nu, nu o va face. E o firmă financiară și nu putem să-i cerem să facă o muncă polițienească. Deci nu avem cum să-i cerem așa ceva firmei SWIFT. Este o firmă de mesagerie financiară. Deci nu are cum să se ocupe de diferențierea datelor. Programul și instrumentul care va fi creat trebuie să fie bine proporționat pentru ca datele să fie protejate. Însă să nu uităm de asemenea un alt lucru. Ce sferă de aplicare vrem să avem pentru a putea, într-adevăr, să preîntâmpinăm amenințările? Și nu cred că e vorba doar de domeniul asistenței juridice în colaborarea noastră cu SUA. Din păcate, acestea sunt niște sisteme de prevenție și domnul Fol știe acest lucru. Vorbim de uh, Uh, prevenirea terorismului, e vorba de anchetarea suspecților și de foarte multe ori încă nu suntem în uh, domeniul, uh, nu am intrat încă în materie judiciară. Cred că ar trebui să încercăm să lucrăm în domeniul directivei privind spălarea de bani deoarece întreprinderile de mesagerie financiară nu sunt incluse în această directivă. Dacă ar fi incluse în această directivă, ar fi obligate să furnizeze informații. Iar uh, în ceea ce privește informațiile furnizate, acestea trebuie să fie încadrate clar, trebuie stabilit un cadru și doar în acest cadru noi putem apăra protecția datelor. Când intrăm într-un aeroport, trebuie să declarăm dacă avem la noi eh, peste 10.000 de euro. La o bancă, de asemenea, când se eh, de, face o depunere de peste 10.000 de euro, ar trebui să se ceară o dovadă. Deci să facem legătura între spălarea banilor și finanțarea terorismului. E nevoie de o cooperare internațională pe niște baze mai mult sau mai puțin omogene și grupurile de acțiune financiară au lucrat în cadrul legislației internaționale pentru a armoniza standardele. Și noi avem această directivă în Europa pentru și pe care ar trebui să o modificăm pentru a include și firmele de mesagerie financiară. Și e clar că va trebui să progresăm. În Spania s-au făcut progrese, deoarece am avut atentate majore. Am progresat în ceea ce privește serviciile de uh, prevenire a spălării de bani, procuratura, uh, judecătorii, poliția, chiar și autoritățile administrative, reprezentanțiile administrative colaborează, însă la nivel european nu există un mecanism similar ar trebui să ne gândim la un instrument de reciprocitate, asemănător cu acest. Uh, însă diferit, nu asemănător cu cel de tracking. Deci trebuie să ne gândim dacă există sau nu o amenințare când faci o astfel de declarație, îți asumi foarte multe riscuri, deoarece noi nu știm exact care este amenințarea ce planează deasupra noastră și e o responsabilitate pe care o avem și noi, Parlamentul European. Thank you, Mr. Mulțumim, domnul Busutil, are cuvântul. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Um, raportorul din umbră nu a putut să fie astăzi alături de noi, prin urmare intervin în numele său. PPE-ul uh, consideră că lecțiile au fost uh, învățate cu adevărat uh, în lumina uh, evenimentelor din ultimele săptămâni și luni. De aceea salutăm în mod pozitiv faptul că Comisia este mult mai doritoare și mai deschisă să intre într-o relație cu noi ca instituție, așa cum ne-am așteptat. Apreciem faptul că uh, comisarul Malmström a venit imediat la noi, la data adoptării de către Comisie a mandatului de negociere uh, și acest lucru este evident unul pozitiv. Uh, un alt aspect pozitiv e legat de faptul că, în general, considerăm că ne aflăm pe direcția cea bună chiar uh, în, din punct de vedere al problemelor de fond și recunoaștem faptul că Comisia a preluat multe dintre uh, punctele asupra cărora Parlamentul a insistat, mai ales în rezoluția sa. Acestea fiind spuse, evident, uh, mai afirmăm că și diavolul se ascunde în detalii, cum se spune. Prin urmare, Așa ajungem la adevărata dezbatere uh, politică uh, în care, ca și instituție, dorim să facem o diferență în ceea ce privește viitoarele negocieri, domnule Fol. Și, din acest punct de vedere, sunt de acord cu ceea ce au afirmat mulți dintre uh, colegii noștri, mai ales domnul Lambrinidis, în ceea ce privește datele primite în bulk sau vrac limitarea uh, datelor VRAC sau limitarea uh, uh, transferurilor de date BALC ar reprezenta un pas pozitiv. Și aici vorbim despre un demers politic și asta afirmă această instituție. Oare chiar dorim să um, transmitem date vrac? Aceasta este informația pe care o dorim din partea Comisiei, pentru că acesta este evident un aspect uh, cheie am fi uh, mult mai liniștiți uh, cu ideea de a se angaja uh, autoritățile uh, americane împreună cu o altă agenție, de exemplu Europol, în acest schimb de date, mai degrabă decât uh, situația în care autoritățile americane au de-a face în mod direct cu SWIFT-urile legate de informațiile stocate pe teritoriul Uniunii Europene. Așadar, chestiunea datelor VRAC este una cheie și doresc să spun și eu ceea ce au afirmat colegii mei în legătură cu acest subiect. Am dorit să avem uh, și mai multe detalii decât până acum uh, în ceea ce privește compensațiile uh, și drepturile indivizilor atunci când datele legate de aceste persoane sunt puse la dispoziția omologilor noștri din Statele Unite. Uh, în concluzie, uh, importantă este planificarea temporală. Noi dorim un acord cât se poate de uh, repede, însă trebuie să reasă clar faptul că noi nu dorim un acord cu orice preț. Din acest punct de vedere, aș dori să susțin Uh, raportorul și să subliniez acest uh, lucru uh, și anume faptul că direcția doamnei raportor a trebuit să fie urmată. Păi în ceea ce privește credibilitatea comisiei, bine, aceasta este miza aici. Comisia are foarte multe responsabilități în ceea ce privește aceste negocieri pentru a se asigura că gestionează un rezultat care este pozitiv pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește negocierile internaționale. Însă, din acest punct de vedere, Aș dori să subliniez clar faptul că Parlamentul European și mai ales această comisie uh, vor avea o atitudine constructivă. Mulțumim, domnule Busutil. Înainte de a ne întoarce la uh, doamna raportor, Henis Pleasure, am dori să aflăm care este opinia uh, președinției. Doriți să luați cuvântul în această dezbatere? La Aguilera, por favor. Domnule Aguilera, vă mulțumesc. Președinția spaniolă a urmărit cu mare atenție dezbaterea care a avut loc. În ceea ce privește informațiile suplimentare pe care le putem da Comisiei Libe în momentul de față, este că a avut loc o dezbatere în uh, timpul Consiliului JAI din luna februarie, când uh, marea majoritate a statelor membre au fost de acord că trebuie să se ajungă la un nou acord cât mai repede cu putință. Acesta este fundalul. Iar obiectivul pe care îl are Consiliul trebuie să fie atins împreună cu Parlamentul și Comisia. În ceea ce privește mandatul pentru deschiderea negocierilor, mandat aprobat pe 24 martie, președinția spaniolă a început deja procesul care va duce la adoptarea uh, acestui mandat, pornind, bineînțeles, de la recomandarea Comisiei. După cum s-a spus, indiferent de problemele semnalate pe care le vom uh, lua în calcul, propunerea e mai bună. Această nouă propunere a Comisiei e mai bună, deoarece a ținut cont de o mare parte din îngrijorările exprimate de Parlamentul European. Deci sperăm că acest um, proces uh, să înainteze cât uh, mai bine. Bineînțeles, uh, știm care sunt problemele și, bineînțeles, Parlamentul se va implica pentru a putea atinge acest obiectiv la care m-am referit. Bineînțeles, um, rezultatul final trebuie să fie satisfăcător pentru toate instituțiile europene. E tot ce vă pot spune în momentul de față și, după cum v-am spus deja, cel mai important este să ne ascultăm unii pe alții, să ascultăm părerea Parlamentului European, care are un rol foarte important în încheierea acestui acord atât de important pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Aguilera. Turning back to Și revenim acum la doamna raportor în cadrul acestui schimb de uh, păreri. Janin? Da, mulțumesc, doar uh, subliniez nevoia ca Parlamentul și Comisia să facă diferența între deciziile fundamentale de natură politică și pe termen scurt, uh, constrângeri legate de implementarea acestui acord între Uniunea Europeană și Statele Unite. Principiul proporționalității este extrem de important, cum au spus și colegii noștri. Uh, nu există organisme um, abilitate pentru a supraveghea întreg uh, acest, acest întreg transfer. Însă Evident, există un nou mandat și chiar salut faptul că mandatul um, ia în considerare multe dintre îngrijorile noastre, însă în același timp trebuie să spun că vorbim despre 90 de milioane de date pe lună în cadrul acestui uh, mandat. Vorbim de transfer de date vrac, practic, și uh, trebuie să fie foarte clar uh, ce așteptăm noi uh, de la acest mandat, să înțeleagă foarte clar Comisia și Consiliul care sunt uh, așteptările noastre. Traseul de date în vrac rămâne o chestiune foarte complexă și e clar că până la urmă externalizăm uh, lupta împotriva terorismului către o altă putere și acesta este mesajul care trebuie transmis. Știu că trebuie să avem atitudine constructivă, că avem limitări uh, temporale, însă trebuie să spunem clar faptul că nu putem rezolva totul uh, uh, în săptămânile viitoare cu ajutorul Comisiei și Consiliului. Aș insista asupra faptului că acum cetățenii europeni europeni uh, uh, vor avea date, uh, vor avea drepturi similare cu cele ale cetățenilor americani, însă trebuie să înțelegem exact care sunt aceste drepturi, care sunt așadar drepturile cetățenilor europeni și cetățenilor americani dacă acest acord trebuie să asigure respectarea acestor drepturi în cadrul acestui acord. Ar trebui așadar să știu uh, exact care sunt aceste drepturi în acest caz specific. Mulțumesc. Thank you. Mr. Fall. Mulțumim, domnule Fall, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor pentru aceste comentarii și întrebări. Voi încerca să dau răspuns la toate întrebările cât se poate de succint. E clar că răspunsurile definitive nu vor fi cunoscute până când nu vom avea un mandat și vom încheia în mod satisfăcător negocierile și veți avea în fața dumneavoastră un acord asupra căruia va trebui să vă dați acordul. Prin urmare, nu pot să prevăd niciun fel de situație din acest punct de vedere. Un alt comentariu în atât general, evident, vom integra în discuțiile cu Consiliul și în negocieri uh, toate uh, comentariile pe care le-ați uh, făcut și vom face tot ce vom putea pentru a reveni la dumneavoastră cu un acord cât se poate de curând și asupra acestui acord sperăm că um, veți putea să dați o aprobare. Și sperăm că acordul va fi în conformitate cu pozițiile dumneavoastră fundamentale. Evident, aceasta este o negociere nouă, conform unui nou tratat și există anumite diferențe aici și cred că uh, domnul Lamriniz are dreptate când spune că uh, bunele intenții ale administrației uh, americane vor fi mai pozitive decât anterior. Din perspectiva noastră, chestiunea este nouă din două puncte de vedere. În primul rând, Comisia va negocia în numele Uniunii Europene, până acum nu s-a întâmplat așa. Nu vreau să minimizez rolul rozul, rolul um, nostru până acum, însă până acum uh, Consiliul nu și-a dat uh, acordul și Consiliul a negociat uh, totul conform tratatelor anterioare, primind asistența din partea Comisiei mm, nu m-ați crede dacă uh, m-aș disocia de această chestiune, dar vreau să spun că uh, de această dată noi vom negocia în numele comisiei, unei comisii noi, și această comisie a afirmat foarte clar uh, că a luat în considerare ceea ce ați afirmat uh, dumneavoastră anterior, în mandatul anterior al comisiei. Ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Evident, dumneavoastră veți fi informați așa cum trebuie și la timp și până la urmă vă dați acordul sau nu. Și din moment ce noi știm aceste lucruri și din moment ce noi vom veni aici în mod regulat la toate nivelurile pentru a vă informa așa cum se convine, vom reține aceste aspecte încă și mai mult decât am făcut-o anterior, adică pozițiile dumneavoastră. Dumneavoastră veți influența enorm acest proces, sincer, chiar și numai pentru faptul că, până la urmă, dacă vă place sau nu, uh, uh, acceptați sau nu uh, acest acord. Deci vă vom prezenta acordul cu încrederea din partea noastră că vi se va părea acceptabil. Cam aceasta este atitudinea cu care noi venim în fața dumneavoastră. Clar, negocierile vor fi dificile de ambele părți și sper vom merita încrederea dumneavoastră până la sfârșit, uh, așa cum vom negocia în numele Uniunii Europene. Și încă un comentariu general înainte să ajung la întrebările mai specifice și nu spun asta într-o manieră uh, politică, noi nu externalizăm uh, uh politica împotriva terorismului. Politica împotriva terorismului astăzi uh, reprezintă o rețea de cooperare internațională la niveluri diferite între diverse uh, agenții și noi uh, facem anumite lucruri pentru alții, alții fac anumite lucruri pentru noi. E clar că nu avem un sistem european, am propus unul, se adevărat că nu avem un sistem în acest sens proces. E adevărat că 11 septembrie a avut loc în Statele Unite și nu aici, însă de asemenea este adevărat că 11 uh, septembrie a ucis foarte mulți cetățeni europeni și uh, multe uh, state europene s-au confruntat uh, cu experiențe tragice de terorism în masă până acum și asta ni s-a și amintit uh, mai devreme. Cred că n-ar fi cinstit așadar să vorbim despre externalizarea acestor um, măsuri. Trăim într-o lume așa cum uh, este ea, americanii au um, dezvoltat anumite um, lucruri, informația reprezintă materia primă pentru poliție și pentru alte agenții care luptă cu terorismul, de, aceea împărtășirea acestor informații în cadrul Uniunii Europene și cu alte state uh, va rămâne un aspect central în ceea ce privește politica antiterorism în anii ce vor veni. Acum, uh, chestiune de natură specifică. Aș dori să spun domnului Albrecht uh, că perioada de stocare de 5 ani este una pe care am preluat-o din um, legislația privind spălarea de bani. Noi considerăm uh, că această perioadă este una rezonabilă, bazată pe uh, ceea ce știm uh, deja în legătură cu perioadele în care informația continuă să fie utile pentru a lupta împotriva terorismului. Însă înțeleg ceea ce ați afirmat dumneavoastră și pot să vă spun că cu siguranță vom negocia cât se poate de ferm uh, pentru a restrânge această perioadă la minim. Evident, reținem și uh, legile conform cărora operăm, tratatele și uh, hotărârile Curții Europene de Justiție, hotărârile curților uh, naționale și sunt sigur că până la urmă, atunci când vom negocia acordul în Consiliu, Vom face totul doar dacă ne conformăm uh, drept, uh, drepturilor fundamentale și uh, legilor care vizează protecția datelor. Cred că asta se înțelege de la sine. Aș dori să spun domnului Lambrinidis uh, uh, spunându-i că, într-adevăr, uh, rolul Parlamentului s-a uh, schimbat, noi vom fi cei care vom negocia și vom intra în aceste negocieri cu mintea deschisă uh, în legătură cu mediul în care acționăm. Evident, părerile din Parlament au fost ascultate și sper înțelese la Washington. Cât privește transferul de date în VRAC, e bine, această uh, problemă a apărut la uh, diverse intervenții și, evident, este una foarte dificilă. Cu siguranță ar fi de preferat să avem un sistem în care Statele Unite să poată spune ne interesează uh, următoarele date pentru următoarele motive, ne interesează uh, acel ac din carul cu fân și am vrea să știm unde se află acesta. Uh, Însă sistemul, așa cum este el uh, proiectat și când spun sistem mă gândesc uh, la operațiunile SWIFT și la operațiunile de identificare a posibilor amenințări teroriste, e bine, acest sistem nu permite acest uh, uh tip de abordare Există acest element al carului cu fân, există acul, însă aceste lucruri funcționează în alte uh, sisteme în care datele uh, vin în alte cantități. Și datele sunt practic transmise pentru a fi disponibile pentru alte investigații, lucru hotărât uh, uh împreună cu Consiliul și practic datele sunt păstrate în vrac pentru a putea fi disponibile pentru anumite uh, scopuri exacte, pentru anumite perioade. Așa funcționează acest sistem. N-aș vrea să rămână vreo neînțelegere în ce spun de vedere, dar nu cred că este posibil să reducem carul cu fân la zero și să rămână doar acu acolo pe fund. Însă, vom demara aceste negocieri cu înțelegerea clară a faptului că acest element ne preocupat pe noastră cât și pe noi și vom încerca să reducem dimensiunile carului cu fân, practic volumul de date absolut inofensive, la minimum. Tocmai pentru ca toată lumea să fie liniștită că, pe lângă celelalte garanții, datele respective nu sunt exploatate în alte scopuri. Un alt lucru important care rămâne de spus este acela că același a cu fân, în afară de acul cu pricina, rămâne oricum anonim și închis și nu este investigat decât dacă există un scop clar și se impune investigarea unei anumite persoane sau mai multora. Nu se sapă după date în acest uh, carcufân și ce rămâne pe serverul american. În conformitate cu sistemul actual, există un server american pentru date nord-americane, există un server european pentru datele europene, iar restul lumii alege pe care dintre cele două să își pună datele. De exemplu, Republica Populară Mauritaniei va decide datele mele merg în America sau în Statele Unite. Foarte multe date sunt depozitate în afara Statelor Unite pe serverul european. Prin urmare, dacă există o solicitare americană cu privire la date aflate în altă parte decât în Statele Unite, evident, datele respective sunt în Europa. Și de acolo problemele. Vă refereați la obligativitatea de a obține autorizație prealabilă din partea Uniunii înaintea transferului uh, de informații cu privire la date FTP către țări terțe. Am luat notă de societatea noastră. Îmi închipui că din acest punct de vedere negocierile nu vor fi deloc ușoare. Dar ce se întâmplă? În majoritatea cazurilor, datele datele TFTP prin transferul acestor date duce, de regulă, se duce, ajunge la investigarea unui anumit individ. Aceste date, în cursul schimburilor normale pe plan antiterorist, duc sunt cele care sunt schimbate între America și o țară terță. Volumul datelor exact diferă, nu știm exact cât din pista identificată va, de, va, va fi bazată pe datele TFTP transferate. Urmează să vedem ce înțeleg americanii prin uh, regim normal de colaborare și schimburi în materie de informații contrateroriste. Nu știu, vom vedea, vom discuta acest lucru și voi lua notă, vă ține cont de ce a spus și dumneavoastră și vă vom informa la timp. În ceea ce privește întrebările doamnei Zippel, da, am înțeles foarte bine că da, se dorește a se transmite cât mai puține date posibil, este și intenția noastră și cu asta vom merge la negocieri și sper că la final veți fi mulțumită. Uh, domnule Nedval, da, proporționalitatea este răspunsul și este principiul fundamental cred că și cei care au citit proiectul au înțeles acest lucru. Este ideea care se află la baza întregului text. Este un principiu fundamental, încă o dată, și o componentă esențială a operațiunii pe care o vom desfășura noi. Prin urmare, da, nu o să vă punem pe masă nimic ce ar putea părea disproporționat ca măsură. În ceea ce privește observațiile domnului Busutil, da, am învățat lecția, da, detaliile sunt totul, diavolul este în detalii și detaliile vor reieși doar din negocieri, însă cred că de ceea ce ne privește nimeni nu are vreo îndoială cu privire la lucrurile subliniate de noastră și pe care doriți să le vedeți în acordul, în textul final al acordului. Noastră vreați mai multe detalii cu privire la elementele compensatorii și spuneați că timpul este esențial, dar nu cu orice preț. Înțelegem pe deplin acest lucru. Demersurile compensatorii sunt o problemă importantă. Începem de la premiza clară că europenii trebuie să beneficieze de un tratament egal cu cetățenii americani americani că drepturile fundamentale ale eu, cetățenilor europeni și data, protejarea datelor nu este o politică, este un fund, drept fundamental și acesta nu poate fi negociat sub nicio formă, nu se poate, poate deveni obiect de târguială. Negociem uh, doar, uh, doar în această limită strictă, însă vom insista că acest principiu fundamental conform căruia oamenii au dreptul de a se adresa unui tribunal cu o plângere împotriva unui demers al autorităților, acest principiu este respectat pe deplin. Există și legislația americană în acest sens, este un, o, o lege a datelor cu caracter privat în Statele Unite care are un caracter discriminatoriu și problema trebuie confruntată direct. Poate fi rezolvată până la vară, nu în sensul modificării legislației propriu-zise, însă categoric ne vom aștepta ca omologii noștri americani să dea dovadă de înțelegere în această problemă și prin orice metode disponibile în America, să ofere europenilor dreptul de a se adresa unui tribunal după procedura normală care ar trebui să funcționeze în orice stat de drept și stat democratic, să se adreseze dacă consideră că datele lor au fost folosite în mod neadecvat. Am vorbit destul de mult, dar sper că am răspuns la întrebările principale. Este un nou început, este un nou tratat, este un nou cadru politic pe care l-am creat. Toată lumea înțelege pe deplin acest lucru și sperăm foarte bine că noul mandat va fi adoptat și ni se vor oferi repere clare. Nu vom scăpa din vedere nici mandatul politic paralel care reiese din aceste discuții, pentru că știm că în cele din urmă va trebui să producem ceva acceptabil pentru dumneavoastră și vom negocia în bună credință pe această bază. Vă mulțumesc. Mulțumim domnului Fall pentru informațiile prezentate, spune președintele, și de asemenea pentru deschiderea pe care ne-a promis-o în negocierile ce vor urma. Domnul Albrecht, o întrebare pentru, din partea membrilor comisiei. Aș dori să întreb eventual pe cei de la serviciu juridic dacă noi avem posibilitatea de a solicita un aviz din partea Curții Europene de Justiție cu privire la acest mandat, la domeniul de aplicare, înainte să ajungem la finele acordului. Nu cred că este necesar să așteptăm până la finele negocierilor să avem un aviz al Curții Europene de Justiție cu privire la cadrul constituțional în care ne putem mișca în acest sens. Și de aceea aș dori să știu doar dacă există posibilitatea unui astfel de aviz. Pentru că la sfârșit o să fim cu toții foarte grăbiți, vor fi multe lucruri de făcut, va trebui să decidem foarte repede și cred că pentru noi este important și este răspunderea noastră, practic, să ne protejăm cadrul constituțional. luăm notă de această observație solicitare a domnului Albrecht, să vedem ce spune tratatul în acest sens. Există, desigur, articolul 218, aliniatul 11 și să vedem dacă ne pot spune ceva colegii de la serviciu juridic. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus deja, există în tratat o prevedere specifică, articolul 218 aliniatul 11, care dă posibilitatea Parlamentului European să se adreseze uh, Curții Europene de Justiție și să solicite un aviz cu privire la acordul în discuție. Problema este dacă acest acord, care urmează să fie reînnoit sau redeschis pentru negocieri, intră în domeniul de aplicare al dreptului procesual al Curții Europene de Justiție. În ceea ce mă privește, consider că nu se pune problema vreunei dificultăți uh, dacă ne gândim la această posibilitate, în acest punct, nu văd de ce nu s-ar putea solicita un aviz cu privire la compatibilitatea acestui acord cu prevederile tratatului. Rămâne în ultimă instanță o problemă de decizie politică, dar posibilitatea legală și baza legală există, acolo este consfințită în tratat și Parlamentul, Consiliul sau fiecare stat membru, chiar și Comisia poate solicita un astfel de aviz din partea Curții Europene de Justiție. Vă mulțumesc pentru comentariul făcut și pentru sfatul pe care l-ați dat. Luăm notă de ceea ce s-a spus. Cred că cu aceasta putem încheia ședința de dimineață. Am acoperit toate punctele din ordinea de zi pe care trebuia să le discutăm în această ședință. Prin urmare, aș sugera coordonatorilor să rămână aici, în această sală, ca să putem avea întâlnirea coordonatorilor cu ușile închise în prezența domnului Jonathan Fall, care ne va prezenta un raport cu privire la dialogul transatlantic. Pentru restul ordinii de zi, de asemenea, a ședinței coordonatorilor, ne reluăm activitatea la patru și jumătate în această după masă, după plenară. Practic, pauză până la patru și jumătate în această după masă pentru membrii comisiei. Vă mulțumesc!